am prevăzut o conexiune live cu Parlamentul ucrainean. Îi vedeți pe colegii din Parlamentul ucrainean pe ecran. Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, s-ar putea să existe un decalaj de timp uh, din cauza transmisiunii. Deci uh, putem porni de la premisa că ceea ce spunem și facem este transmis cu un decalaj de 30 de secunde, un minut. Uh, deci ajunge la Kiev cu întârziere și invers. Deci, dacă la finalul intervenției mele doriți să aplaudați timp de 30 de secunde, vom reuși să compensăm decalajul temporar al transmisiunii. Iată, odată aveți un motiv foarte bun pentru a aplauda. Ajungem după aceea la punctele dumneavoastră de pe ordinea de zi. Stimați colegi, stimate colege, stimate domnule președinte Poroșenco, doamnelor și domnilor, cred că nu exagerez dacă spun că trăim astăzi un moment istoric. Imediat, Parlamentul European la Strasburg și Verhovna Radna, Rada de la Kiev vor semna acordul de asociere între Uniunea Europeană și uh, Ucraina. Faptul că două parlamente, într-un gest de autodeterminare liberă, pot să voteze în același timp, înseamnă democrație liberă și este opusul unei democrații direcționate. Doamnelor și domnilor, ratificarea acestui acord, care a rămas neschimbat de la începutul uh, protestelor pe Maidan, pe Maidan este un moment de glorie al democrației. Tocmai având în vedere uh, ceea ce am, a trebuit să vedem în ultimele luni. Vă întreb cine și-ar fi putut închipui în urmă cu câteva luni că din nou în Europa vor fi uh, schimbate frontiere prin violență, că arhitectura de securitate pe care ne-am construit-o în Europa după uh, finalul uh, războiului rece va fi pus sub semnul întrebării. Cine ar fi crezut că este posibil ca dreptul puternicului să fie din nou, să pună din nou sub semnul întrebării puterea dreptului? Și iată, din nou, teama de război s-a întors în Europa. Ceea ce se întâmplă în Ucraina ne privește pe noi toți. De aceea, repet aici, și um, știind uh, că colegii din Kiev ne urmăresc. Parlamentul a sprijinit dintotdeauna integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și vom continua să o facem. și vom continua să facem acest lucru tocmai pentru ca visul celor care au luptat pe Maidan să devină realitate. Luptăm pentru o Ucraina democratică și bazată pe statul de drept a cărei uh, Constituție a fost uh, reformată, o țară în care să nu mai existe um, corupție, o țară în care drepturile omului, dar și drepturile minoritățile să fie respectate și protejate. Ne dorim o Ucraina în care economia este prosperă și prăpastia socială se închide și, în plus, to- toți oamenii vor avea un viitor bun. și va fi zi, când se vor întâmpla toate acestea, va fi ziua în care se va împlini visul celor de pe Maidan. În numele uh, Parlamentului pot să vă spun că vom sprijini poporul ucrainean să își uh, pună în realitate acest vis al Maidanului. De aceea votăm astăzi aici. Înainte să trecem la vot în Parlamentul European, am marea onoare la distanță, dar datorită uh, tehnologiei moderne, e bine, am marea onoare să-i dau cuvântul președintelui Poroșenko, care ni se va adresa de la Kiev. După aceea va avea loc votul. Și după vot, în fața dumneavoastră, voi semna scrisoarea Parlamentului către Consiliu care prevede uh, semnarea acestui acord. Are cuvântul președintele Ucrainei, domnul Poroșenko. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, drag prieten, președinte al Parlamentului European. Schulz. Domnule Schulz, dragule domn Schulz. Високодостойні Ucraina. Stimate președinte al Parlamentului European și dragi compatrioți. Вельмишановні народні депутати. Astăzi mă adresez onorabilor membri ai Parlamentului și mă adresez și membrilor Parlamentului uh, Ucrainian. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru aplaude și pentru sprijin pe care, iată, l-ați arătat. Vreau să vă spun că atmosfera de aici, de la Verhovna Rada, de aici, deci îmi amintește foarte mult de atmosfera pe care o aveam în 1991, când ne-am dobândit independența. Cine este gata să moară pentru Europa? Asta este întrebarea adresată și de cercetători, cei care vor să înțeleagă influența Europei asupra înființării unui stat este ceva firesc, să-ți dai viața pentru țara ta. Primii 100 de ucranieni, cei care au murit în februarie și apoi cei peste 850 care au murit în estul țării și-au dat viața nu numai pentru Ucraina, ci pentru o Ucraina în Europa. Începând din al doilea, de la sfârșitul al doilea război mondial, nicio altă națiune n-a plătit un preț mai scump pentru dreptul de a se găsi în Europa. Vă rog să-mi spuneți, vă rog să-mi spuneți cine va îndrăzni să închidă ușa în fața Ucrainei? Cine se va ridica împotriva perspectivei aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, drum pe uh, care ne angajăm astăzi, într-un moment decisiv, un prim moment uh, decisiv? În ultimii ani, începând cu summitul uh, la nivel înalt, deci între Uniunea Europeană și Ucraina, am pregătit, deci, acest moment și toți cei care au făcut parte din acest proces, personalul diplomatic, experții și mai cu seamă cetățenii care în mod atât de decisiv ne sprijină pe acest drum. Toamna trecută am crezut că ne găseam în preajma semnării, totul părea gata, toată lumea era în favoarea acestei semnări iar argumentele celor care nu vroiau să o facă păreau foarte slabe, însă pe 29 noiembrie la Vilnius, atunci când cu toții așteptam uh, acea semnare, caracterul imperios al acelei semnări părea la fel de imperios, deci și atunci ca și astăzi însă ucrainienii s-au revoltat împotriva celor ce au fost făcute de Ianucovici și sunt convins că votul de astăzi demonstrează foarte clar acest lucru și anume că forțele interne și externe care încearcă să se pună de-a curmezișul acestui drum, acestei uh, călătorii, vor fi înfrânte. Am semnat în iunie un prim acord, iar astăzi este un moment de sărbătoare această semnare a tratatului, nu numai pentru noi, ucrainienii, ci pentru toți europenii, pentru Europa Unită, fără de care, fără Ucraina, nu poate exista o Europa Unită. Nu vom ceda în fața șantajului de niciun fel, pentru că am uh, suferit și vreau să vă spun că uh, din acest acord nu va putea fi modificat niciun cuvânt, niciun punct, uh, nicio virgulă. Vreau să vă spun că asta vom semna astăzi. Vreau să cer guvernului ucrainian ca mâine ca mâine acest uh, acord să intre în vigoare încă de mâine. Dragi uh, prieteni, punerea sa în aplicare va fi extrem de ușor de făcut. Uh, suntem uh, într-un regim democratic cu libertate de expresie. Nimeni nu va împiedica să implementăm acest acord și nu trebuie să mai zăbovim să o facem. Negocierile de la Bruxelles, ultima rundă, iată, ne permit astăzi să facem chiar mai mult decât ceea ce preconizează acordul propriu-zis. Vom avea tratament preferențial până la sfârșitul anului 2015 iar produsele europene vor sosi în Ucraina, pe piețele ucrainiene, conform acordurilor internaționale care sunt agreate astăzi. Astfel, Ucraina va fi gata și va putea să fie în concurență cu alte țări, cu alte produse de asemenea, vreau să mulțumesc astăzi Ucrai Uniunii Europene pentru sprijinul său uh, extraordinar pe care ni l-au acordat în această perioadă atât de dificilă. Iar uh, în schimbul acestor lucruri, partenerii europeni nu doresc decât un sigur lucru, și anume ca noi să facem reforme. Vă rog frumos să nu mai întârziem să nu zăbovim nici războiul, nici situația politică, nu pot fi invocate ca și scuze pentru a nu face reformele respective și sunt convins că Planul Național de Reformă până în 2020 va fi prezentat. Vom face asta împreună nu fiecare în colțul său și conform intereselor proprii, iar Guvernul și Parlamentul trebuie să lucreze împreună și împreună vom uh, izbândi. Dacă cineva va încerca să deschidă o breșă în acest front unit, noi nu vom permite asta, iar uh, aceste reforme vor face ca Ucraina să devină un centru important, un simbol al uh, luptei împotriva corupției. Am propus legislație în acest sens și o comisie care să se ocupe de lupta împotriva corupției. Și ne-am angajat în acest acord prin implementarea sa la toate aceste lucruri și cred că așa vom proceda, așa ne-am angajat și așa vom continua. În secolul 20, uh, un autor ucranian foarte cunosc spunea, dați-ne Europa. Noi înțelegem Europa ca pe o categorie psihologică care ne permite să ne deschidem și să progresăm. Și iată, pe această cală ne angajăm împreună, facem acești pași. Începutul a fost greu,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 Împreună cu Parlamentul European, acum vom lua o hotărâre. Dragi colegi, vreau acum să, pro, să votăm această lege cu numele 00, numărul 0058. E vorba de ratificarea acordului de asociere. Doamnelor și domnilor, Vom trece acum la votare. Mal einen Hinweis. Ich glaube, dass es in der Geschichte des Parlaments. Cred că în istoria parlamentarismului nu a existat un astfel de vot uh, de, efectuat de către două parlamente deodată în același timp. Cred că este un moment um, care nu a mai existat niciodată, este un moment unic de care trebuie să fim mândri. De aceea, doamnelor și domnilor, trecem acum la vot. Colegii ne-au luat-o înainte, colegii ne-au luat-o înainte, au, ați văzut rezultatul votului de la Kiev, deschid votul referitor la acordul de asociere al Uniunii Europene cu Ucraina. Raportul Sarius Volski. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist eröffnet. S-a deschis votul. Muss mal gucken, ob meine Abstimmkarte auch funktioniert hier. Sper că funcționează și cartela mea de vot, spune președintele. Au votat toți colegii? Se pare că acesta este cazul, deci s-a închis votul. 535 pentru, 127 împotrivă, 35 de abțineri. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, încă nu am uh, încheiat uh, votul. Mă bucur că sunteți atât de harnici. Am votat raportul Sarius Volski, trebuie să votăm acum raportul colegului Moraes referitor la acordul de asociere între Uniunea Europeană și Ucraina în ceea ce privește dispozițiile referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe. Deschid votul. Au votat toți colegii? S-a închis votul. ...539 pentru, 123 împotrivă, 33 de abțineri. Și acest raport este adoptat cu o largă majoritate. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor, ați văzut că președintele Poroșenko în Ucraina a semnat deja. Acum voi semna scrisoarea Parlamentului către Consiliu uh, de ratificare a acestui acord, scrisoare care solicită uh, celorlalte instituții să pună uh, în aplicare și să facă ca acest acord să intre în vigoare imediat. Fac asta în fața dumneavoastră, astfel încât să vedeți că are loc chiar acum. Vă mulțumesc. So. Bun. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu este cazul, deci sesiunea se suspendă. Mulțumesc! Das sind die Announcements, die ich jetzt mache, ne? Ist das an? Ja? Alles klar. Meine Damen und Herren, wir kommen zu einem... Doamnelor și domnilor, câteva anunțuri și apoi explicațiile de vot. Am să îi rog pe cei care nu doresc să participe să părăsească sala de plen.